Okay, colleagues, we now... Dragi colegi, așa cum am spus, ajungem la punctul 25, Comisia DV, pe care discutăm împreună cu Comisia INTA. Spuneam ieri că avem o, zilele astea o serie de aspecte legate de dreptul omului, pentru că această săptămână, pe 10 decembrie, de fapt, se sărbătoresc 70 de ani de la Declarația Fundamentală a Drepturilor Omului și avem Săptămâna Drepturilor Omului în Parlament. Avem un tratat aici cu privire la corporațiile transnaționale și alte întreprinderi cu privire la drepturile omului. Dorim să auzim poziția SAE cu privire la negocierile privire la acest tratat referitor la corporațiile transnaționale și alte întreprinderi. Știm că negocierile se desfășoară încă din 2014 încoace. A fost creat un grup interguvernamental pentru a elabora un instrument cu caracter obligatoriu la nivel internațional pentru a crea legislație în domeniul drepturilor fundamentale. A patra rundă de discuții a avut loc uh, luna trecută și vrem să aflăm care a fost mesajul UE, care a fost rolul în aceste negocieri. Acest lucru e foarte important pentru că avem în Parlament o rezoluție adoptată pe 4 octombrie unde am salutat aceste negocieri și am cerut UE și statelor membre să se angajeze real și constructiv în negocierile UE. Am auzit însă că statele membre nu au avut această poziție și ar fi interesant să vedem ce are de spus Serviciul de Acțiune Externă. ne va vorbi doamna Luisa Rager, șefa diviziei dreptul omului, dar înainte de a-i da dânsei cuvântul, îi dau cuvântul lui Ben Lange. To mention that, of course, uh... Îți mulțumesc, Linda. Sigur că, din punctul de vedere al comerțului UE, e important ca responsabilitatea corporatistă și obligațiile due diligence să fie un element obligatoriu al acordului. Am adoptat mai multe acte legislative în acest sens. Uh, regulamentul ce privește mineralele din zone de conflict. Eu am fost raportor. Apoi uh, directiva prin raportarea non-financiară și regulamentul ce privește steaua. Deci, practic, Mesajul nostru este clar în ce privește obligațiile pentru companii în uh, acele situații în care uh, valoarea lanțului de aprovizionare are o valoare tot mai mare și trebuie să ne concentrăm pe aceste sectoare ale comerțului și nu doar pe uh, acorduri bilaterale, regionale. Deci este foarte curios să vedem care sunt ultimele evoluții și acum dau cuvântul SAE. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru această șansă de a vă vorbi despre o temă atât de importantă și aș începe prin a vă mulțumi pentru sprijinul dumneavoastră așa încât vocea Uniunii Europene să fie una unitară pe această temă. Vorbim de tratatul uh, ONU obligatoriu. S-a discutat în plenara din octombrie și nu vreau să repet tot ce s-a discutat la plenara din octombrie. Cea de-a patra sesiune a grupului interguvernamental de lucru s-a desfășurat uh, la Geneva în octombrie și acolo Uh, UE uh, a optat pentru un angajament limitat cu o declarație generală care arată care sunt eforturile făcute pe relația dintre comerț și drepturile omului. Ne-am exprimat pe marginea proiectului de tratat. Este pentru prima dată când vedeam acest text și ne-am exprimat asupra procedurii, rezervându-ne poziția asupra tratatului ca atare. În general, noi considerăm că felul în care s-au derulat aceste dialoguri uh, a fost unul pozitiv, spre deosebire de sesiunea anterioară. Totuși, ne preocupă atât procedura cât și conținutul. Pe conținut, instrumentul propus nu acoperă toate companiile, se aplică doar corporațiilor transnaționale sau activităților transnaționale ale altor uh, întreprinderi și nu se bazează pe principiile directoare ale UE. Nu există nici măcar o referire la linile directoare ale UE în text. Uh, pe fond, asta înseamnă că uh, elemente nu nejudiciare și limbajul uh, referitor la due diligence nu respectă linia directoare UE. Acum, în ce privește procesul, procedura, am uh, solicitat o președinție imparțială, predictibilă, transparentă, bazată pe practici stabilite pentru grupurile de lucru interguvernamentale. Asta ar fi însemnat că Rezoluția pe care se bazează întregul proces trebuia să fie renoită, dar asta n-a fost cazul la ultimul Consiliu al Drepturilor Omului. Uh, multe alte părți interesate au adoptat aceeași poziție ca, EU, ca și UE și acum așteptăm cu interes să vedem în ce fel uh, preocupările, neliniștile noastre exprimate uh, se vor reflecta în următorul proiect de text. În iunie 2019, mai mult decât atât, s-a discutat și din cauza lipsei de dinamică, un subiect deja discutat cu Parlamentul. Uh, multe uh, țări, nici măcar nu au fost prezente, Canada, Japonia, Singapore, Norvegia, altele care au fost prezente, deci dintre cele prezente doar 27 au luat cuvântul pe parcursul unei întregi săptămâni de dezbateri. În momentul de față evaluăm rezultatul acestei de-a patra runde și dacă acest proces uh, va duce la mai multă protecție pentru victime și un uh, spațiu comun și egal pentru companii, un dialog cu societatea civilă, cu mediul de afaceri, uh, atunci vom fi curioși să știm care e și evaluarea dumneavoastră a procesului ca tare, precum și opinia dumneavoastră asupra proiectului de text. Aș mai adăuga că, dincolo de acest proces, uh, Uh, Uniunea Europeană are un istoric de uh, implementarea astfel, a unor astfel de tratate ONU prin uh, planuri de acțiune și știm că multe companii europene au uh, luat inițiativa în implementarea liniilor directoare UE pe cont propriu și în mod voluntar. S-au citat o seamă de texte legislative, diverse regulamente, um, cea privind cresteaua sau minereurile din zone de conflict, um, responsabilitatea corporatistă și așa mai departe. Uh, sigur, noi ne dorim să sporim respectarea drepturilor omului, căutăm uh, moduri de remediere și ne dorim uh, participarea pe picior de egalitate pentru a ne asigura că standardele sunt extinse și la nivel internațional. Iată declarația mea introductivă și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Thank you. I have um, Jude Curtin Darling. Mulțumim. Uh, Jude Darling e prima care dorește să intervină. Te rog. Îți mulțumesc, Linda. Vorbesc în nume propriu dar și în numele uh, uh, colegului meu, Rodriguez Penero, care nu poate fi prezent la Parlament. Există în mod clar uh, o mișcare transpartidică exemplificată de rezoluția pe care a citat-o și dumneavoastră adoptată pe 4 octombrie, dar mai mulți eurodeputați din mai multe grupuri politice au condus o campanie parlamentară la nivel de parlamente naționale și regionale pentru a constitui o reală campanie europeană pentru un tratat cu caracter obligatoriu și asta e fundamental pentru că noi știm că nu putem continua cu business as usual, e nevoie de un cadru cuprinzător care să aducă la oaltă diversele piese ale puzzle-ului pe care le avem, atât la nivel sectorial cât și geografic, pentru a crea un cadru comun la nivel internațional. Iar principiile directoare ONU sunt utile, sunt importante, dar nu sunt adecvate dacă inițiative voluntare uh, ar fi suficiente. Am trăit într-o lume în care afacerile și drepturile omului ar fi reglementate la nivel internațional în mod adecvat. Dar aceste inițiative voluntare au demonstrat că nu sunt adecvate. Iată de ce noi, ca Parlament, uh, dorim due diligence obligatoriu când vine vorba de cherestea sau de minereuri din zone de conflict. Iată de ce ne dorim un tratat obligatoriu și pentru noi este foarte frustrant că ne regăsim în acest impas în care ni se spune că problema e cu procesul, problema e cu conținutul tratatului și că există spațiu de dezbatere pe ambele teme și poate că veți găsi destul de mult sprijin, inclusiv în Parlamentul European. Cum trebuie să arate area de aplicare a unui tratat obligatoriu, ce trebuie inclus acolo și mai departe. Dar din cauza impasului nici măcar nu s-a adoptat un mandat. Asta înseamnă că nu se poate merge într-un dialog interinstituțional cu privire de ce se întâmplă la ONU. Acum vorbesc în nume propriu. Este groaznic de frustrant ca eurodeputat. Noi știm că se derulează o dezbatere între țări ale lumii și uh, aceste țări iau poziție, dar nu există niciun fel de text uh, pe care să-l putem comenta, pe care să-l putem amenda, să înțelegem unde putem acționa, unde putem construi alianțe cu alte țări din lume. Iată de ce. Uh, am și o întrebare, nu delirez doar aici. Uh, care poate fi un calendar concret, așa încât să putem ajunge în sfârșit în punctul în care UE uh, poate să se implice în negociere în mod constructiv. Pentru că mie mi se pare că ne apropiem de finalul uh, intervalului de timp în care putem sta cu minți în banca noastră fără să spunem nimic la Geneva. Uh, poziția Parlamentului a fost foarte limpede, uh, 8 rezoluții au fost adoptate, două uh, în uh, delegația cu parlamentele din uh, America Latină. Deci noi știm încotro vrem să ne îndreptăm. În fine, uh, și mai frustrant este faptul că vedem câtă energie instituțională este uh, consumată de toate instituțiile europene, dese în, uh, în curți, în litigii. Încercăm să câștigăm parteneri la masa de negociere, susținem prin uh, asistență pentru dezvoltare uh, vreo 20 de țări, numai ca să le aducem la masa negocierii. Care, ca, tocmai să nu mai avem doar o negociere între cei bogați pentru investițiile multilaterale. Deci noi facem uh, tot ce putem pentru multinaționale, însă comunitățile de lucrători afectați de uh, cooperarea transnațională indiferent dacă sunt companii de stat sau altele, acei oameni, oameni, insist, acei lucrători nu sunt reprezentați de acțiunile noastre la nivel internațional, ceea ce pentru mine este un lucru îngrozitor. Noi ar trebui, ca Uniunea Europeană, să cerem tot mai mult drepturi pentru oameni și reguli pentru întreprinderi. Altfel nu vom putea niciodată recâștiga încrederea cetățenilor în comerț. Bern Lange are și el câteva întrebări. One of the reason... Cred că unul din motivele mm, impasului e situația din statele membre. Poate uh, puteți intra puțin mai în detaliu. E vorba de atitudinea statelor membre, e vorba de participarea acestora la Geneva, modul în care conlucrează ele astfel încât să putem avea o imagine mai clară, să vedem uh, cine anume uh, participă, în ce măsură, ce anume fac statele membre. Maria Elena. Um, oui, moi je soutiens tout ce qui a été dit. Eu susțin tot ce a spus și Jude. Jude. Am pus o întrebare comisiei ca să înțelegem în statele membre ale UE care au fost principalele puncte de susținere pentru un astfel de demers, adică un tratat obligatoriu la nivel internațional. N-am primit niciodată un răspuns. Ne puteți spune acum ce tip de susținere uh, ați căpătat? Uh, Giu tocmai a spus că la nivel transpartinic există susținere din partea Parlamentului European. Aceasta s-a tradus nu doar prin rezoluții, ci ori de câte ori au fost voturi pe teme de obligativitatea due diligence, Parlamentul, contrar propunerii inițiale a Comisiei, a votat întotdeauna pentru o abordare obligatorie. Când spuneți că ați vrea să știți care e poziția Parlamentului, v-aș răspunde, o știți foarte bine, pentru că e foarte clară. <clears throat> Dar când apare o inițiativă voluntară a Comisiei, asta se transformă într-un demers obligatoriu și care se confirmă mai apoi la trialog. La trialoguri a fost întrebată uh, despre poziția statelor membre, dar avem nevoie de aceste informații, tocmai ca noi înșine, în statele membre, să putem face campanie, ca să nu existe uh, o duplicare a discursurilor, unii care spun că apăr, vor să apere drepturile cetățenilor, iar alții care realmente le apără, printr-un demers voluntarist, la nivelul unui tratat internațional de uh, o astfel de magnitudine. Lola Sanchez. Gracias, Linda. Mulțumesc, Linda. Uniunea Europeană și asumarea răspunderii de către companii, asta este istoria unui impas etern. Eu simt că n-am nicio putere, deși sunt eurodeputată, pentru că adoptăm, uh, iată, am ajuns la nouă rezoluții prin care cerem Uniunii Europene să susțină acest proces și am adoptat o rezoluție foarte importantă chiar în 4 octombrie și totuși nu am ieșit din acest impas, uh, sunt victime și în Uniunea Europeană și în alte țări și victimele acestea nu doar că simt că nu are nicio putere, ci sunt și indignați, frustrați și acudă pe drept cuvântul Uniunea Europeană că nu are curajul pe care trebuie să îl asumăm pentru că dacă e să spune lucrurile pe șleau, e vorba doar de SUA și Donald Trump. În octombrie am ajuns la Geneva cu mai multe speranțe ca niciodată. Uniunea Europeană are capacitatea și experiența ca să fie lidera unui proces spre un cadru obligatoriu, cum am tot cerut în legătură cu companiile și drepturile omului. Am ajuns la Geneva cu o rezoluție a Parlamentului European, cu propuneri foarte concrete privitoare la elementele cu care ar putea contribui Uniunea Europeană, însă, practic, eh, pe durata unei săptămâni întregi, n-am auzit nicio propunere proactivă din partea Uniunii Europene. Suntem de acord. Sunt aspecte ale acestui proces care se pot îmbunătăți. Văd și eu lucruri care nu-mi convin în, eh, în proiectul de document și în acest proces, dar e foarte trist că Uniunea Europeană Uh, este singură la Geneva și are doar uh, funcția de frână, nu de motor. Mi-ar fi plăcut să uh, criticăm cu ce nu suntem de acord, mi-ar fi plăcut să aud obiective mai ambițioase decât cele care ni s-au prezentat. De exemplu, instrumentul ar trebui să clarifice primatul drepturilor omului asupra altor obligații, ceea ce nu face. Obligațiile extrateritoriale ale statelor sunt necesare, ceea ce nu figurează acolo, dar eu nu inventez nimic nou. Astea sunt lucruri pe care le-am spus în rezoluția noastră din 4 octombrie. Dacă îmi văd rolul pe care îl avem la Geneva, eu nu mai recunosc un european, un european în care eu cred și în care încă mai cred atâția oameni. un european care s-a născut uh, pe baza drepturilor omului, dar astăzi le lasă doar la latitudinea voluntarilor, la bunăvoința întreprinderilor noastre care trebuie să-și realizeze beneficiile. Multe persoane nu se mai recunosc actualmente în Uniunea Europeană. Aș vrea să știu ce veți face în continuare veți uh, pune bețe în roate procesului de la Geneva, nu veți uh, uh, nu veți acționa, în continuare vă veți retrage din negocieri, veți lăsa statele membre să vorbească fiecare cum taie capul. Mulțumesc! Tocmai am fost informată că nu este interpretarea după 12.30, deci atunci vă rog foarte mult să fiți succinți dacă vreți să primim și răspunsurile Comisiei. Heidi Hautala, urmează și doamna Mime apoi și Charles Cărăs. Pe scurt. Aș vrea să aud eu mai multe despre punctele de dezacord ale UE vis-a-vis -vis de acest draft zero și cum am putea utiliza pârghile pe care le avem ca să schimbăm lucrurile. Mm, mă refer în special la uh, area de aplicare a viitorului tratat. Uh, aceste măsuri ar trebui să se aplice nu doar corporațiilor transnaționale, ci tuturor companiilor, pentru că lanțurile de valoare internaționale sunt extrem de complexe în ziua de azi. Uh, UE s-a gândit oare că ar putea fi o voce mult mai puternică într-o astfel de negociere internațională, transnațională, dacă începe bunoră să implementeze liniile sale directoare chiar acasă mult mai bine, pentru că nu avem un plan de acțiune pentru mediul de afaceri în relația cu drepturile omului. Președinte, mulțumesc, doamna Miller și apoi, și apoi domnul Gheorez. Pe scurt, vă rog. Foarte pe scurt. Îmi dau seama că nu există interpretare în limba olandeză, deci am să improvizez pe marginea textului meu în olandeză. E foarte important să lucrăm pentru un instrument obligatoriu ca să menținem drepturile omului. E foarte dificil într-un mediu de afaceri corporatist. Am semnat rezoluția Parlamentului European și am sperat că SAE va utiliza această rezoluție uh, și că ea, rezoluția, va fi prezentă în activitatea acțiunei. De ce e atât de important acest tratat? Deoarece corporațiile transnaționale nu respectă legislațiile naționale. E o consecință a globalizării economiei în care multinaționalele fac tot ce pot și tot ce vor, tocmai ca să evite și legile naționale. Există multe companii care recurg la diverse trucuri pentru a uh, închide ochii la cele mai grave încălcări ale drepturilor omului și mie mi se pare bine că Uniunea Europeană intervine aici și încearcă să găsească soluții, concentrându-se inclusiv pe companiile naționale. De ce? Dar nu e doar aici cheia a, de ce tratatul e, e atât de important, ci și a faptului că trebuie să fie un tratat obligatoriu. Există multe uh, inițiative naționale care ar fi meritat susținerea delegațiilor naționale și îmi pare rău că nu toată lumea ia cuvântul. Uh, președinta spune, ați fi putut vorbi în irlandeză, dar prea târziu. Uh, Charles, foarte repede, te rog. Patru minute mai avem. Foarte pe scurt, sunt de acord cu ce a spus Maria Arena și alții în ce privește atitudinea lamentabilă a anumitor state membre. Lanțul uh, slab în construcția europeană azi sunt statele membre și e regretabil. E regretabil pentru că uh, atunci când Trump încearcă să distrugă tot sistemul multilateral, UE ar trebui să fie un campion, un apărător al multilateralismului, mai ales în astfel de domenii. <clears throat> O întrebare simplă către SAE. Această dezbatere trebuie să se deruleze în mod similar și la OCDE, pentru că recomandările noastre sunt conforme recomandărilor OCDE și aș vrea să știu care e discuția la acest nivel. Pentru că până la urmă OCDE-ul e clubul țărilor celor mai bogate și mai industrializate, ele trebuie să adopte măsurile și cred că prin OCDE s-ar putea acoperi întreaga discuție. SEAE. Multe întrebări. Am să încerc să le răspund în limita posibilităților. Pe scurt, da, întâi de toate sunt perfect de acord. Suntem campionii drepturilor omului, apărătorii drepturilor omului și vrem să continuăm să fim nu e nicio, cap cape nicio îndoială aici. De ce nu ne-am implicat în proces? Am făcut-o, am făcut-o ceva mai mult decât în rundele anterioare, dar nu ne-am angajat de plin. De ce? Nu avem un mandat pentru a ne implica în dezbatere. Odată ce vom trece la negociere, știți bine, fără mandat nu poți negocia. Ne-am exprimat preocupările, neliniștile, acestea sunt știute, le-am repetat în introducerea mea. De ce nu vrem să ne concentrăm pe, exclusiv pe uh, tranzacțiile transnaționale, ci și pe cele domestice, e bine, pentru că dacă acopere o, o parte a uh, mediului de afaceri și nu cealaltă, atunci creezi dezechilibre. Uh, statele membre. Ei bine, statele membre au fost unanime în poziția UE, uh, așa încât eu nu aș fi extrem de critică vis-a-vis -vis de statele membre, în măsura în care am uh, putut obține o poziție unanimă, adică să intervenim la început și să spunem clar care e poziția noastră, ce facem noi și care sunt așteptările noastre. Statele membre au susținut poziția UE și a existat o voce unică a UE care a Uh, făcut această declarație. Când am întrebat care e evaluarea Parlamentului European și vă solicitam opiniile, nu mă refeream la rezoluția din 4 octombrie, pentru că o știu pe de rost și apreciez foarte mult Întrebarea mea era, acum că această rundă a avut loc și o seamă din, de eurodeputați au fost prezenți, ați perceput vreun progres sau nu? Asta era întrebarea mea. Ce vom face mai departe? Calendarul, deci, pentru moment, vă spuneam, președinta intervine. O să continuăm în limba engleză, interpreții pot să plece